prin protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, combaterea fraudei. Da mai întâi cuvântul domnului Pirinski, domnului raportor, timp de patru minute. Благодаря ви, госпожо председател. Тук съм. Vă mulțumesc, doamna președintă. Doamna președintă, stimată doamnă vicepreședintă a Comisiei Europene, dragi colegi, ar trebui să nu uităm că fiecare stat uh, membru participă la bugetul european și că fiecare stat membru are interesul de a proteja interesele finan- uh, financiare ale Uniunii Europene. Raportul uh, pe care îl aveți în fața dumneavoastră a fost adoptat cu unanimitate în Comisia pentru Control Bugetar. Pe parcursul discutării acestui raport s a manifestat însă opinie diferită în legătură cu cea mai potrivită abordare pentru a proteja bugetul Uniunii Europene. În mod uh, tradițional, se crede că ar trebui să, accent, să insistăm pe sancțiuni uh, și, indiferent de nivelul de uh, nereguli. Problema este uh, că aceste nereguli au caracteristici diferite. Unele sunt rezultatul corupției și unor fraude directe, altele sunt rezultatul unor erori, sunt rezultatul necunoașterii în profunzimea unui set de reguli foarte complex. Drept urmare, sancțiunile ar trebui să fie însoțite de uh, un sprijin activ ad, acordat statelor membre, astfel încât acestea să poate să prevină fraudele și să uh, reducă cauzele de uh, nereguli care nu sunt cauzate de fraude. Și cifrele de anul 2013 sunt uh, relevante din acest punct de vedere. Din 2,14 uh, miliarde de euro nereguli, 1, mai mult de 1,8 miliarde de euro au rezultat în urma unor uh, acțiuni care nu au nicio legătură cu fraudele. Doar 309 milioane de euro uh, se, se datorează fraudelor. Tocmai de, tocmai de aceea aș dori să atrag atenția asupra importanței uh, suspendării și întreruperii plăților în domeniul politicii de Uniune. Prin acest raport cerem Comisiei Europene să-și uh, continue uh, politica și să țină seama de toți factorii relevanți în momentul în care recurge la aceste acțiuni. În acest moment nu se ține cont de dimensiunea de prevenire a acestor uh, măsuri. Aceasta este, uh, acesta este spiritul și litera articolului 3.2.5 din Tratatul de Funcționare în Uniunea Europeană, care se concentrează pe partea de prevenire a acestor uh, măsuri necesare pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene. Este necesar ca statele membre să raporteze Comisiei Europene cauzele de fraudă și de nereguli nefrauduloase, astfel încât să poată fi identificate uh, problemele și găsite soluțiile care vor ajuta la evitarea acestor probleme pe, pe viitor. Însă informațiile privind fraude și nereguli nu ar trebui să fie folosite pentru a arăta cu degetul anumite state. Din potrivă, statele membre ar trebui să fie încurajate să raporteze, să detecteze aceste fraude, să sancționeze corupția, să identifice deficitele existente în uh, sistemele de control astfel încât dacă în anumite state membre se manifestă anumite dificultăți, atunci instituțiile europene, prin intermediul schimbului de informații, de cele mai bune practici, să ofere uh, sprijinul necesar. Astfel uh, vom putea proteja cât mai bine interesele financiare ale Uniunii Europene, respectând cerințele unei bune uh, gestionări bugetare și răspunzând așteptărilor cetățenilor europeni. Aș dori să mulțumesc călduros tuturor celor cu care am colaborat la redactarea acestui raport, colega mea, doamna Popova, doamna Codruța din partea secretariatului PPE și colegilor și domnul Castillo din partea secretariatului de la Comisia de Control Bugetar. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna comisar Georgieva. Adam, President. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule uh, Pirinski, vă mulțumesc pentru raportul dumneavoastră. Uh, în Parlament și în Comisie, combaterea fraudei este uh, o cheie pentru a câștiga încrederea cetățenilor în munca noastră. Am citit cu atenție acest raport uh, și uh, sunt încântată că la o serie de recomandări pe care le faceți uh, deja avem acțiuni pozitive. În ceea ce privește raportarea neregulilor, în primul rând, suntem de acord cu concluzia dumneavoastră și anume că trebuie să facem o distinție clară între fraudă și greșeli. Toleranță zero pentru fraudă fără discuție acest lucru, dar în ceea ce privește erorile, uh, acțiunile, trebuie să investim în acțiuni de prevenire, să investim în simplificare și, de asemenea, în uh, armonizare în, la toate categoriile de cheltuieli. Și acest lucru îl facem într-un nou grup de comisari, nou înființat, care uh, se uh, referă la aceste erori. În ceea ce privește politica de coeziune, suntem uh, de acord cu accentul pus pe uh, crearea unor acțiuni uh, de prevenire și să facem o evaluare așa cum a cerut-o Parlamentul la mijlocul perioadei în 2018 pentru a reduce și mai mult riscul de nereguli. Am fost am citit foarte atent uh, ceea ce se spune în raport în legătură cu achizițiile publice. Recunoaștem că acest sector este încă vulnerabil uh, la corupție și fraudă și în acest uh, caz salutăm susținerea pe care o dați la directiva privind, la noua directivă privind achizițiile publice. Uh, pentru noi este o ocazie în instituțiile europene să ducem mai departe uh, schimbările din regulamentul financiar care acum sunt uh, în curs. Sperăm că vor fi finalizate rapid. Recunoaștem că poziția anticorupție în instituțiile noastre este esențială și din acest motiv uh, Vom include o evaluare uh, a politicilor de combatere a corupției. Ne gândim să uh, introducem acest lucru în al doilea raport de combatere a corupției care va fi elaborat în 2016. În ceea ce privește OLAF-ul, am spus-o uh, de mai multe ori, este o piesă de rezistență în lupta noastră de combatere a corupției Vrem ca Olaf și uh, să aibă o uh, interfață cu uh, Comisia de Supraveghere. Am fost personal uh, implicată uh, în activitatea Comisiei de Supraveghere pentru a ne asigura că avem un mediu propice uh, Uh, pentru OLAF și pentru Comisia de Supraveghere să funcționeze. OLAF a fost uh, deschis la abordarea uh, Comisiei de Supraveghere, inclusiv în ceea ce privește uneltele, instrumentele statistice și analiza care se face pe baza uh, aplicării acestor instrumente statistice. Uh, de asemenea, analizăm cum putem să întărim și mai mult uh, independența Comisiei de Supraveghere. O să venim cu niște pași importanți în curând în legătură cu alte aspecte punctate în raport în uh, ceea ce privește directiva PIF uh, și uh, regulamentul de instituire a parchetului european. Susținem acest lucru. Avem nevoie de un parchet european care să aducă o valoare adăugată protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene. Vrem să fim ambițioși Vrem să avem un uh, setup, o structură instituțională care să dea rezultate mai bune în lupta noastră de combatere a fraudei și a corupției. Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, în numele Comisiei de Dezvoltare Regională, domnul Arimo. Două, două minute. Stimată doamnă președintă, stimați colegi, stimată doamnă comisar, în această perioadă a austerității bugetare, trebuie să ne asigurăm că banii europeni sunt cheltuiți în mod adecvat. Fiecare cent, eurocent, trebuie să fie cheltuit în mod rațional. Este un lucru deosebit de important pentru grupul meu politic, pentru că știrile potrivit cărora banii europeni sunt cheltuiți în mod necorespunzător aduc un prejudiciu de imagine Uniunii uh, Europene și tocmai de aceea este foarte important uh, foarte importantă este transparența mai ales în uh, domeniul politicii de, de coeziune, fondurile europene reprezintă în mod direct activitățile uh, europene unde s-au înregistrat cele mai multe nereguli. În anul 2013 au fost anunțate mai mult de 300 uh, de uh, cazuri de, de nereguri, de fraude uh, și chiar mai mult de 600 de cazuri care sunt pur și simplu nereguli. Deci, în, în total, 1,6 miliarde de euro care nu au fost cheltuiți în mod ad- adecvat. Banii europene ar trebui să fie cheltuiți mai eficient în statele membre. Avem nevoie de criterii obiective pentru definirea cazurilor de fraudă în toate statele membre, până acum lipsește un set de asemenea criterii. Uh, deseori am uh, văzut că asemenea erori sunt generate de procedurile administrative prea complicate și o simplificare administrativă ar fi foarte utilă din acest punct de vedere. În ceea ce privește cazurile de fraudă, pentru combaterea fraudei este nevoie de o strategie concretă în statele membre Uh, și din acest punct de vedere foarte interesantă este crearea parchetului european și un control extern care să aibă loc în uh, statele membre. În ceea ce privește achizițiile publice, noua propunere de directivă își dorește să reducă uh, probleme, ceea ce înseamnă că această directivă ar trebui să fie transpusă cât mai repede în dreptul național.

Uh, mulțumesc uh, uh, comisiei pentru ceea ce a spus și comisarei georgieva. vreau să vă spun că e al șaselea an la rând când eu aud că comisia se bucură că recomandăm și cerem diferența dintre ilegalități și fraudă. da cerem dar deja nu e prima oară când cerem asta. iregularitățile sunt administrative frauda e penală da, e veche asta

Deschidem acum dezbaterea la nivelul reprezentanților grupurilor politice. Primul vorbitor este doamna Gresle, un minut și jumătate. Doamna președinte, vă mulțumesc. Doamna comisar, dragi colegi, dragi colegi, cu plăcere m-aș alătura și eu corului care își exprimă mulțumirile Olaf pentru activități, însă eu am îndoieli legate de cifrele statistice. Cred că avem o problemă legată de OLAF din punctul de vedere al fiabilității uh, datelor. Cred că există neclarități uh, statistice despre durata cazurilor, modul în care au fost uh, tratate anumite cazuri și cred că aceste neclarități statistice uneori pot fi numite chiar manipulări. Cred că în cele din urmă, Comisia Europeană va trebui să reacționeze la, la această situație. Avem nevoie de o combatere a, a fraudei în mod uh, eficient, însă um, nu cred că datele statistice sunt cele mai fiabile, după cum am spus. Mie mi se pare că doar treptat, treptat uh, aflăm uh, adevărul, așa cum uh, Așa cum știm că s-a întâmplat și cu situația fostului uh, director, uh, director general, există diferențe între sumele cheltuite în mandatele diferite. Mie mi se pare incredibil să văd aceste diferențe între cifrele prezentate, însă ați uh, început foarte bine, doamnă comisar, și îmi doresc să continuați pe această cale. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Iala Sender, două minute și jumătate. Gracias, presidenta. Și în primer lugar... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să îl felicit pe raportor. Este o onoare pentru mine să fac acest lucru, să-l felicit pentru acest raport uh, care a presupus o activitate susținută și uh, pe uh, raportorii din umbră. 2013 a fost ultimul an din CFM în care plățile din 2012 încă au mai fost într-un stadiu de normalitate. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru că a analizat aprofundat această chestiune a plăților. Este adevărat că an de an analizăm uh, cheltuielile, încercăm să vedem cum putem să cheltuim mai bine, să încercăm să instituim o cultură în acest uh, sens. Însă de multe ori uh, nu ne uităm ce se întâmplă pe partea veniturilor din buget analizăm numai cheltuielile. Și cred că și acolo sunt niște chestiuni care trebuie să ne preocupe. Din 2013 uh, nu am uh, fost suficient de riguroși așa încât uh, există loc de mai bine. Țigările care fac obiectul contrabandei înseamnă 10 miliarde de euro. Uh, și ce bine ar prinde acești bani planului Juncker dacă i-am uh, uh, recupera. Așa cum a spus uh, doamna Gresle, Olaful a reportat niște succese remarcabile. Recuperarea de 68 de milioane din cocaină. Deci, lucrurile merg bine. Sistemul eh, informatic de control eh, are și el niște neajunsuri și sperăm că noua procedură eh, această chestiune va fi rezolvată odată pentru totdeauna. E un comentariu pe care îl auzim an de an. Domeniile nefrauduloase, ero erorile, mă scuzați, nefrauduloase, unde cifra este cea mai mare. De obicei, acestea sunt uh, uh, generate de o insuficientă cunoaștere a regulilor complexe. Sper că noul regulament va rezolva această problemă. Domnul Czarnecki, două minute. Pani przewodnicząca, pani komisarz, szanowni państwo. Mulțumesc, doamnă comisar, domnule președinte, domnilor și domnilor. Contribuabilul european dorește, dorește să știe cum sunt folosite fondurile europene. Mi se spune că 2 miliarde de, 2 miliarde de euro au fost uh, cheltuiți cum nu trebuie marcați de nereguli, ca să nu spunem mai mult. Și sigur, asta nu-i va mulțumi pe cetățenii europeni. Mă bucur să aflu că este vorba despre nereguli care nu reprezintă fraudă, dar aceste nereguli au crescut cu 63%. Trebuie spus acest lucru. Din punctul de vedere, de vedere al contribuabililor, nici nu prea contează care sunt detaliile. Important este că banii s-au pierdut. Olaful înregistrează, a înregistrat mult succes și are o reputație foarte bună, sunt de acord cu antevorbitorul meu, dar pe de altă parte trebuie să ne asigurăm că că sprijinim ideea modernizării și simplificării activităților Olafului. Salut Olaful pentru modul în care cooperează cu statele membre. E nevoie de o astfel de cooperare, într-adevăr. Dar se pune și problema voinței politice a statelor membre în momentul în care vine vorba de combaterea corupției. Iar situația este dezechilibrată aici, la nivelul statelor membre. Trebuie să arătăm ce se întâmplă și acasă și să ne întrebăm cu adevărat dacă guvernele fac față corupției și să trecem de la vorbe la fapte. Vă mulțumesc! Domnule Zani, aveți un cartonaș albastru pentru domnul Cernețchi? Da, domnul Cernețchi, l-acceptați? a Atunci aveți 30 de secunde la dispoziție pentru întrebare. Mulțumesc, domnule Cearnețchi. Ați spus că plățile marcate de nereguli reprezintă o sumă de 2 miliarde de euro. Ar putea să reprezintă o sumă de 2 miliarde de euro. Dar eu cred că această cifră include și cazuri de corupție. Dumneavoastră și partidul politic pe care îl reprezentați ați fi de acord cu instituirea unui, uh, cu uh, istoria biroului de procuratură europeană, cu parchetul european care să-și desfășoare activitatea în statele membre? Domnule Cernescu, aveți cuvântul. Mulțumesc. Stimate coleg, mulțumesc foarte mult pentru această întrebare, o întrebare pertinentă. Nu sunt întru totul convins dacă încă o instituție care va limita competențele uh, unor instituții existente deja, cum ar fi Olaful, de pildă, este o idee foarte bună. Nu aș vrea să mă pripesc în ceea ce privește instituirea acestui uh, organism. Ar trebui să folosim instrumentele existente mai bine. Mulțumesc, domnul Terer. Două minute. Vă mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi, dragi colegi. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc, doamne comisar Georgieva, pentru activitățile dumnei îndreptate înspre o mai bună gestionare a cheltuielilor uh, fondurilor europene. Am, eu am prezentat un uh, raport privind uh, orientarea înspre performanță a procedurii bugetare. Uh, cetățenii europeni se așteaptă ca fondurile europene să fie cheltuite în uh, mod corect și acest lucru trebuie să rămână o prioritate pentru noi și în viitor. Pentru grupul ALDE a fost întotdeauna important ca instrumentele care stau la dispoziția Comisiei Europene să fie și folosite, deci să se recurgă la întreruperi a plăților, a, la suspendări a cheltuielilor în momentul în care se constată uh, erori, 80% din fondurile europene sunt gestionate în mod partajat între instituțiile europene și statele uh, membre și măsurile de corectare operate de Comisia Europeană au determinat statele membre uh, să fie mult mai atente, ceea ce a redus rata de erori. În același timp există și intenții de fraudare ale fondurilor uh, europene și toate aceste infracțiuni ar trebui să fie urmărită în mod penal și adusă în fața instanței. Acțiunile de anchetă ale OLAF trebuie să respecte în același timp statul de drept, tocmai de aceea am creat și Comitetul de Supraveghere a Activităților OLAF. În ceea ce privește o altă temă deosebită de importantă, combaterea evaziunii fiscale, dacă mai mult de uh, Uh, o mie de miliarde de euro sunt pierdute de state datorită diferitelor modele uh, de impozitare, cred că ar trebui să facem ceva. Parlamentul European trebuie să se afle, trebuie să fie vârful de lance al uh, informării opiniei publice, pentru că cetățenii europeni se așteaptă în cele din urmă la acțiune europeană. Mr. Thor. Aveți un așa albastru. Îl acceptați? Etheridge. Sunt cu totul de acord. Banii contribuabililor sunt prețioși. Trebuie să ne asigurăm că nu sunt folosiți în mod uh, fraudulos. Însă, sunteți de acord cu mine că nu există un uh, mandat în Europa pentru un parchet european. Crearea unei asemenea instituții ar uh, lua ar distruge suveranitatea națională și vă întreb dacă sunteți de acord că nu există niciun mandat pentru un parchet european. Aveți 30 uh, de secunde la dispoziție. Un... În ceea ce privește competențele Uniunii Europene, într-adevăr, Uniunea Europeană nu are niciun fel de competență din acest punct de vedere. În țara dumneavoastră se poartă o dezbatere privind uh, Um, privind uh, recâștigarea diferitelor competențe, de exemplu, în uh, domeniul securității interne. Ei bine, uh, infractorii nu țin cont de frontiere și, și în acest caz cred că infracționalitatea și interesele financiare pot fi combătute și protejate în mod transfrontalier. Acum are cuvântul doamna Anderson în numele GUE. Un minut. Given that fraudulent irregularities in 20 în regulile fraudulente uh, în 2013 au uh, uh, atins o sumă foarte mare. în special în ceea ce privește austeritatea. Din păcate, cadrul financiar multianual până în 2020 reprezintă prima reducere în 37 de ani. Uh, mă bucură să văd că se recunoaște în raport necesitatea unei capacități administrative pentru a uh, reduce neregulile Totuși, uh, am uh, serioase îngrijorări în legătură cu uh, instituirea parchetului european pentru că trebuie combătută într-adevăr criminalitatea organizată. Intenția este de salutat, dar nu trebuie să subminăm sistemul judiciar din statele membre individuale. Articolul 26.1 uh, este uh, și el unul contra, controversat. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Iavor, în numele verzilor are cuvântul, 1 minut 30. Mulțumesc, doamna președinte, stimați colegi. După discuții grele, versii sunt de acord cu textul actual adoptat la Comisie inclus, incluzând și uh, abordarea noastră critică privind Olaful, suntem de acord cu punctele forte, mai ales în ceea ce privește combaterea corupției, ca fiind principal câmp de bătaie necesar pentru a ocroti interesele financiare ale Uniunii Europene, pentru a, ne, pentru a asigura un nivel de încredere ridicat în instituțiile europene uh, garantând astfel uh, riscuri minime în ceea ce privește banii contribuabililor. Ne bucurăm că acest raport subliniază și amenințarea pe care reprezintă frauda TVA la nivel transfrontalier, care uh, afectează doar buget, nu doar bugetele naționale, ci, ci cel european. În afară, avem nevoie de reglementare adecvată în ceea ce privește protecția denunțătorilor uh, care se confruntă cu riscuri, de pildă în țara mea, în Ungaria, acolo protecția acordată celor care fac denunțuri este foarte uh, slabă și aceștia sunt aduși în instanță de cele mai multe ori în loc să fie aduși în instanță cei vinovați, cei denunțați. Iar în cele din urmă aș dori să subliniez importanța uh, unui parchet european, uh, nevoia de, parchet, de a avea un parchet european, trebuie să luptăm pentru crearea unei instituții independente și eficiente și să convingem nu numai Consiliul, ci și în egală măsură cetățenii europeni că acest lucru este în interesul contribuabililor și că este în interesul tuturor cetățenilor europeni. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul, timp de un minut, domnul Vali. Sì, grazie Presidente. Allora, bisogna... Vă mulțumesc, doamna președintă. Cred că trebuie să facem tot ceea ce ne stă în puteri să evităm uh, frauda din acest punct de vedere. Cu toții suntem de acord. Însă eu aș dori să vă prezint o altă perspectivă. Mă gândesc la gestionarea fondurilor care urmează să fie cheltuite în, uh, în, cu planul de investiții Juncker. Ar trebui să ne asigurăm că acești uh, bani vor fi folosiți uh, pentru proiecte uh, care sunt durabile sau și că nu vom investi bani în proiecte care se vor dovedi a fi foarte riscante. Trebuie să fim foarte precauți din acest punct de vedere. În legătură cu fondurile structurale, avem nevoie de o transparență sporită, astfel încât statele membre să își asume acești bani pentru că toți eurocenții plătiți din Fondul European uh, Social ar trebui să meargă pentru crearea locuri de muncă. Are cuvântul acum domnul Schaffhauser un minut. European sursă de Uniunea Europeană este o sursă de fraudă. Nu vorbim de fraudele în domeniul TVA-ului uh, pentru uh, Franța asta reprezintă mai multe zeci de miliarde neregulile uh, frauduloase detectate, nu vorbim de cele care nu au fost descoperite. Acest lucru se re, uh, uh, la, ajunge la 39 de milioane din bugetul propriu, 160 de milioane din, de asemenea. Putem să combatem frauda dacă se facilitează circulația liberă a veniturilor provenite din activități infracționale? Uh, acest text privind promovarea parchetului european e uh, vorba aici de preluarea uh, unei competențe suverane și anume justiția. Trăiască reîntoarcerea la Europa democrată a statelor. Are cuvântul domnul Zedekovski un minut. Vážená paní komisařko. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Transparența și integritatea sunt valori pe care trebuie să le respectăm și care sunt importante pentru un nivel de trai ridicat, la fel ca libertatea și democrația. Pentru ca Uniunea Europeană să funcționeze în mod eficient, trebuie să se sprijine aceste valori. Interesele financiare ale Uniunii Europene sunt amenințate de corupție, spălare de bani, fraudă și alte activități ilegale. important uh, nu doar să criticăm Comisia Europeană și Uniunea Europeană pe de întregul, ci să vedem care sunt probleme de la nivelul statelor membre. Statele membre ar trebui să-și asume răspunderea, iar dacă nu acceptă acest lucru, Comisia Europeană trebuie să fie destul de puternică pentru a, pentru a opri uh, fondurile europene. Vă mulțumesc! Aveți un cartonaș albastru, acceptați? Domnul Arnot. Da, sună bine ce spuneți. Este vorba despre modul în care finanțarea europeană nu, se, nu ajunge acolo unde trebuie. Dar puteți să-mi dați un exemplu? Ce se face la nivel european acum și dumneavoastră considerați că finanțarea ar fi, ar fi mai bine ca banii să se întoarcă la statele membre pentru a-i folosi ei, după cum și de cuvință? Domnul Sederovsi. Vážený, vážený kolego Arnote, já si nemyslím, že by evropský... Domnule Arnott, nu cred că Uniunea Europeană nu ar trebui să aibă niciun, niciun ban la dispoziție ca să fie eficientă. Este important ca dacă Uniunea Europeană dorește să fie un grup de națiuni puternice, este important să aibă propriile sale finanțe. Trebuie să aibă propria politică financiară. Dar eu cred că întrebarea dumneavoastră merge în direcția cea bună. Dar uh, nu mie ar trebui să mi se adreseze. Eu sunt federalist și vreau o Europa puternică. Domnul Von, un minut. Uh, uh, doamna președintă, doamna comisar, aș dori să mulțumesc raportorului pentru acest raport în mod special pentru accentul părții legate de venit. Deseori ne concentrăm prea mult pe, chel- pe cheltuieli. Nu ar trebui să ignorăm colectarea doar 0,89% uh, din, uh, din veniturile tradiționale fac obiectul fraudei, se ajunge totuși la o sumă mare de bani. Se estimează că statele membre ale Uniunii Europene pierd 10, uh, 10 miliarde de euro în fiecare an ca urmare a contrabandei de țigări. Și în aceste perioade dificile bugetară este vital să recuperăm toți banii necesari pentru investiții. Um, ar trebui să ne gândim ce, la ce se va întâmpla și cu viitoarele acorduri de parteneriat cu companiile producătoare de țigarete um, și la alte măsuri care ne vor ajuta să combatem această problemă specifică legată de contrabanda de țigarete. Domnul Sulic Hrișar, un minut. Doamna comisar Gheorgheva, în Slovacia corupția este prezent practic în fiecare proiect finanțat uh, cu fonduri europene. Pentru că sunteți din Bulgaria, cred că știți foarte bine la ce mă refer. Uh, politicieni de frunte uh, sunt uh, implicați în astfel de fraude, nu numai în Slovacia. Acest lucru este bine cunoscut. Nu avem uh, anchete uh, potrivite. Uh, am uh, depus 13 cereri uh, la OLAF și acestea zac acolo. Dacă chiar vreți să combateți uh, uh, corupția, priviți ce se întâmplă Grecia. Uh, iau bani europeni când sunt uh, la strântoare. Nu trebuie să dăm banii uh, în mod socialist, ci e vorba aici de o piață unică care trebuit să-i dăm bani. Domnul Solteș. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar doamnă vicepreședinte. Acest subiect va fi important în următorii ani, într-adevăr. Ca, ă, fondurile europene se confruntă cu fraudă, sunt afectate de fraudă. Asta este adevărul și numărul cazurilor de fraudă crește anual cele raportate comisiei. Uh, și crește nu numai sprijinul acordat Uniunii Europene, ci și nivelul de dibăcie al uh, um, celor care comit fraudă. Trebuie să simplificăm legislația, să îmbunătățim legislația și în același timp să avem o, legisl- o legislație rezonabilă care să fie un ajutor, nu din potrivă. În ceea ce vește parchetul european, da, nu ar uh, trebui să ne facem iluzii că vom avea un Superman care va salva Europa de corupție înainte de uh, a face acest lucru, trebuie să cântărim bine lucrurile, fiindcă cel mai rău ar fi să instituim o instituție care să nu aibă competențe clare și să nu se bucure de niciun pic de sprijin. Deci să avem grijă. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc. Domnul Arnot, un minut. Raportul privind combaterea fraudei uh, este foarte relevant pentru situația Uniunii Europene. La pagina 10 din acest raport vedem că neregulile au crescut cu 30% din 2012. Este vorba de 1609 de cazuri de fraudă care nu pot, nu ar trebui să fie ignorate pur și simplu. Însă nu avem criterii, nu avem uh, standarde. Deci, uh, atâta vreme cât nu vom avea aceste criterii, nu vom ști de fapt câți bani se pierd. Și ce ne împiedică să combatem mai bine această fraudă? Eu cred că este vorba de natura deciziilor care sunt luate atât de departe de cetățeni. Acest lucru cauzează aceste dificultăți. În momentul în care vom recunoaște că Bruselul este prea îndepărtat de cetățeni pentru a fi cu adevărat uh, responsabil în fața acestora. Are cuvântul domnul Lejalc, un minut. Nu este aici și așa încât trecem la domnul Sarvama, un minut 30. Mulțumesc, doamna președinte. Comisia de control bugetar a făcut o treabă bună aici pentru că raportul este unul uh, critic în legătură cu modalitățile în care putem să îmbunătățim uh, uh, cheltuirea bugetului Uniunii Europene. Rolul Olafului în prevenirea fraudei este esențial, dar trebuie să îmbunătățim modul în care funcționează, în care operează Olaful este clar că independența Olafului trebuie respectată în continuare, însă asta nu exclude necesitatea potențială a unor informații mai uh, fiabile în legătură cu ce face Olaful pentru a putea să hotărâm cum putem să uh, îmbunătățim anchetele făcute de Olaf. Sigur, nu intenționăm să închidem ochii la anumite probleme și acest lucru uh, se poate uh, se poate vedea că au fost retrimise în plenară amendamentele 12, 13 și 14. Asta nu ajută ca Olaful să meargă mai departe sau nu ajută la prevenirea fraudei în uh, Uniunea Europeană. Comisia trebuie să fie dură și să uh, urmeze sugestiile făcute de uh, Comisia uh, de Profil, uh, oprirea uh, uh plăților uh, de fonduri europene este necesară. Are acum uh, domnul, cuvântul domnul Balcitis un minut. Mulțumesc, doamnă președinte felicit pe raportor uh, în 2012 uh, am făcut un raport privind uh, protecția intereselor financiare în Uniunea Europeană, deci cunosc foarte bine acest subiect. În 2013, datorită din cauza fraudei, Uniunea Europeană a pierdut 2 milioane de euro, iar statele membre au returnat doar 40% din fondurile care erau legate de cazuri de, de fraudă, ar trebui să fim mai atenți în ceea ce privește controlul și folosirea eficientă a fondurilor Uniunii Europene pentru a avea sisteme care să funcționeze corect în statele membre. Și în continuare ne confruntăm cu problema că statele membre nu oferă date suficiente cu privire la nereguli. Nu avem sisteme uh, care să ne arate modul în care aplică recomandările OLAF statele membre. Nu avem sancțiuni pentru cazurile în care aceste recomandări nu sunt urmate, iar Comisia ar trebui să își asume unele răspundere acum. Vă mulțumesc. Doamna Tomaș, ce are cuvântul. Hvala lijepa. Borba protiv prijevara temelji uređenog društva i vrlo važan instrument. Combaterea fraudei este o bază a unei societăți care funcționează în mod uh, adecvat. Trebuie să, să acceptăm că elita uh, politică europeană um, nu înțeleg cât de gravă este situația. Foarte multe guverne nu reușesc să găsească acest echilibru între reducerea poverii fiscale asupra cetățenilor, și politicile fiscale nefavorabile au încurajat de fapt economiile gri care au avut efecte și mai negative asupra bugetelor uh, naționale. Fondurile acordate de politicieni deseori pe baza unor uh, criterii neclare atrag uh, infractorii și cred că soluția este descentralizarea și respectarea principiului subsidiarității. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Scrilac? Un minut. Zahvaljujem. Pozdravim izvješće kolege Pirinskoga. Doresc să salut raportul domnului Pirinski și vreau să spun că frauda nu este o problemă numai în statele Europei Centrale și din Estul Europei, ci în toată uh, uh, Europa s-a uh, neglijat uh, importanța uh, capacității administrative și a formării profesionale. S-a spus că numărul total al neregulilor a crescut, în termen absoluți sumele au scăzut. Trebuie să coordonăm serviciile care combat frauda, ele trebuie standardizate, Trebuie să menținem integritatea politicii de coeziune astfel încât să fie uh, credibilă și încunată de succes. Mulțumesc. Are cuvântul doamna D'Amato. Un minut. Vă mulțumesc. Raportul domnului Pirisc este unul într-adevăr interesant, însă cred că poate um, suporta câteva îmbunătățiri. În primul rând, în politica de coeziune se regăsește al doilea cel mai important număr de erori și trebuie să rămânem foarte vigilenți din acest punct de vedere. Au fost înregistrate 321 de cazuri de fraudă și mai mult de 1000 de cazuri de nereguli simple, un număr foarte mare în uh, contextul încercării de a depăși diferențele regionale. Italia, Um, România, Bulgaria sunt unele dintre statele unde se registrează cel mai mare număr de nereguli. Doar pentru, în, în fondul de coeziune, în anul 2013 au fost înregistrate 72 de cazuri de fraudă. Trebuie să descoperim aceste fraude și trebuie să înțelegem cât de mult uh, sistemul european a fost infiltrat de corupți și de infractori, trebuie să reanalizăm sistemele de audit și de control. Doamna D'Amato, um, aveți un cartonaș albastru, acceptați o întrebare? Domnule Iacov, Iacovcici, vă rog. Domnule D'Amato, v-am ascultat cu atenție. Am uh, lucrat împreună la Comisia Regii și aș dori să vă întreb următorul lucru. Am discutat despre necesitatea simplificării procedurilor pentru a clarifica situația uh, neregulilor care sunt datorate uh, confuziei. Sunteți de acord că simplificarea ar fi utilă da. În Italia, în diferitele regiuni, mai ales în regiunile mai puțin dezvoltate, există în continuare cazuri de fraudă și programele din Fondul European de Dezvoltare au fost programate tocmai în regiunile în care uh, aceste fonduri sunt uh, necesare. Deci trebuie să înțelegem de ce nu funcționează suficient de bine autoritățile de audit A fost uh, adresată o asemenea întrebare comisarului de resort în, uh, de curând și comisia ar trebui să controleze mai bine aceste autorități de audit. Chinici. Un minut egalement. Si, grazie, președinte. Are cuvântul doamna Chinici. Mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc, uh, doamne comisar, pentru cuvintele sale, mulțumesc raportorului pentru, ca, pentru munca sa excelentă la acest raport care ar trebui privit în contextul Convenției uh, PIF și a combaterii fraudei în general. Trebuie să apărăm uh, interesele financiare ale comunității. Aceasta trebuie să fie o prioritate a politicilor comunitare. Am uh, văzut niște rezultate încurajatoare, am asistat la uh, îmbunătățiri, mai ales uh, în anchete. Timpul pentru elaborarea recomandărilor a fost scurtat, procentajul fondurilor care au fost utilizate ilegal și nerecuperate însă este încă foarte mare trebuie să ne asigurăm că avem acest uh, parchet uh, european cât mai curând cu putință pentru că ne va ajuta, va accelera luarea deciziilor și se va asigura că uh, interesele financiare sunt cu adevărat uh, apărate. E vorba de banii contribuabilor uh, la urma urmei. Doamna Chinici, aveți un cartonaș albastru, sunteți uh, de acord? Domnul Covenic, 30 de secunde. Dezbaterea se referă la protecția intereselor europene, nu la corupție. Nu credeți că pierde mult mai mulți bani pe proiectele juridice când, după părerea dumneavoastră, 95% din uh, banii pe asemenea proiecte sunt irosiți, lucru care dăunează economiei europene. Doamna Chinicii. pot să rezum și să spun că nu putem să separăm protecția intereselor financiare de uh, combaterea fraudei și a infracționalității. Cele două aspecte sunt interrelaționate. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Wojciechowski pentru un minut. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Wszystkim nam... Mulțumesc, doamnă președinte. Pe toți ne interesează să protejăm interesele financiare ale Uniunii Europene. Aici însă este vorba și despre integritate în activitatea, în viața de zi cu zi. Cuvântul cheie aici este claritate. Fondurile cheltuite trebuie să fie cheltuite în mod transparent. Și trebuie să, ș... să știm de ce folosim fondurile europene. Din păcate, situația diferă practic, în practică. Eu uh, încerc să urmăresc, uh, să, să prind urma banilor folosiți pentru rezolvarea unor probleme în Polonia și sper că claritatea și transparența vor fi cuvinte cheie pe viitor. Uh, fiindcă acesta este cel mai bun instrument pentru a combate corupția. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Batten, un minut. Vă, vă mulțumesc. Uniunea Europeană a încercat lipsit, uh, fără niciun succes, de a combate frauda în ultimii ani. Cred că în ultimii 25 de ani uh, auditorii nu au mai uh, semnat regularitatea conturilor europene. Nu se știe exact câți bani sunt uh, fraudați, însă probabil este vorba de miliarde uh, de euro și uh, cele mai riscante fonduri sunt uh, fondul de coeziune și uh, uh, cheltuielile din politica agricolă comună. Italia, România, uh, Danemarca, Grecia sunt țările cele mai afectate de aceste nereguli. Uh, dacă punem la dispoziție sume mari de bani unor state care sunt corupte uh, în mod instituționalizat, atunci infractorii vor profita de acești bani. Alegătorii mei din uh, Londra ar fi îngroziți uh, auzind, aceste, auzind aceste cifre. Din fericire vor putea vota să părăsească Uniunea Europeană votând UKIP pe data de 7 mai. Trecem la domnul Barecov. Domnul Ivan nu este aici. Domnul Barecov, un minut. Doamnă președinte, doamnă comisar Gheorgheva, domnule Pirinski, reprezentații statelor uh, uh, membre care au un raport de monitorizare Parchetul bulgar uh, nu a primit uh, susținere din partea celorlalte parchete. Uh, s-au raportat neregularități cu fondurile, dar nu există competențe de protejare a cetățenilor. EPO trebuie să fie conștient de faptul că lipsa unui astfel de parchet este o cheie în tolerarea infracționalității. Uh, Uniunea Europeană tolerează infracționalitatea în ciuda dorinței sale. Influența celor 28 de state membre trebuie să fie mai scăzută uh, în cadrul uh, parchetului european în viitor. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Mach, un minut. Doamnelor și domnilor, acest raport are, conține foarte multe informații cu privire la fraudă, la proasta gestionare a fondurilor europene. E vorba de banii contribuabililor. Și situația este gravă. Mi-e teamă că Comisia Europeană și majoritatea din Parlamentul European nu aleg să nu uh, vadă cauza problemei. E vorba de faptul că ne complacem în ideea că banii trebuie să fie redistribuiți în Uniunea Europeană. De ce nu se poate ca acești bani să rămână în mâna statelor membre? Să plătească municipalitățile pentru șosele, pentru drumuri. De ce nu pot rămâne acești bani în buzunarele cetățenilor pentru a hotărâi ei ce vor să investească? Uh, deci, deci, să desfințăm fondurile și asta va, ne va face ca să scăpăm și de corupție. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Trecem la intervențiile spontane. Am primit 13 solicitări, dar nu avem timp decât pentru 8. Începem cu doamna Pitela. Dziękuję pani przewodnicząca! szczególna dbałość o prawidłowe wydatkowanie pieniędzy z budżetu unii europejskiej Pani Przewodnicząca. Cheltuirea adecvată a banilor uh, europeni trebuie să fie o prioritate pentru noi dacă ne interesează viitorul Uniunii Europene. Banii publici bine cheltuiți reprezintă o posibilitate de a recâștiga încrederea în uh, instituțiile europene. Există în continuare o birocrație prea mare care nu permite o bună combatere a acestor nereguli. Trebuie să ne asigurăm că avem la dispoziție măsurile de control uh, necesare. Indic- indicatorul de recuperare a fondurilor uh, ne îngrijorează. Este un indicator care nu a crescut în anul 2013, ceea ce ne arată determinarea instituțiilor uh, active. Trebuie să vedem care este sursa acestor nereguli. Mulțumesc. Mulțumesc, are cuvântul domnul Caputo, un minut. Reprezintă. Mulțumesc, doamnă președinte. Combaterea fraudei și a corupției reprezintă priorități pentru instituții la nivel european și național. Dar fiind problemele cu care ne confruntăm, este o provocare morală aceea de a ne asigura că că depășim uh, neregulile care afectează sistemul european în cred că avem nevoie la nivelul structurilor și avem nevoie de structuri și instituții uh, ca, ca structurile și instituțiile noastre să facă front comun și să ne asigurăm că legislația din statele membre este respectată. Regulile și procedurile trebuie să fie simplificate, iar autoritățile e nevoie să fie implicate în gestionarea fondurilor. Trebuie să analizăm situația licitațiilor publice, care sunt foarte importante în situația, în contextul redresării economice la nivelul statelor membre. Există foarte multe standarde și proceduri, iar noi trebuie să depășim, să le depășim pe acestea, avem control extern. Mulțumesc, domnul Marias. Un minut. Interesele financiare ale Uniunii și combaterea fraudei constituie teme importante ale Uniunii Europene, mai ales uh, în această, acest context de criză economică. Um, uh, corupția este uh, uh, merge mână în mână cu mafia capitalului, așa cum este numită în Italia. Contrabanda cu combustibil, cu țigări, evaziunea fiscală, evaziunea în domeniul TVA-ului sunt întotdeauna în titlurile jurnalelor. Trebuie să ne intensificăm acțiunile politice pentru a utiliza corupția corect resursele limitate ale fondurilor europene. Faptul că fraudele și neregulile reprezintă 2 miliarde de euro arată cât de amplă este problema pe care trebuie să o abordăm imediat, pentru că cetățenii europeni nu vor să mai tolereze alte fraude și uh, nereguli în gestionarea fondurilor europene. Are cuvântul domnul Iacobșici un minut. Bez ikakve da smanim važnost ove rasprave. Nu doresc să pun sub semnul întrebării importanța acestei dezbateri, pentru că discutăm de suma importantă rezultate a fraudelor și a unor nereguli, însă aș dori să spun că mi-aș dori ca infracțiunile uh, să fie pedepsite mai uh, mai serios. Tocmai de aceea sunt de acord cu crearea parchetului european, pentru că aceste infracțiuni sunt transfrontaliere. Ca o persoană care a fost implicată în ultimii ani în activitatea autorităților locale, aș dori să insist asupra necesității de a simplifica procedurile. Uneori, în anumite cazuri, se vorbește despre uh, fraudă, uh, doar pentru că uh, se, face an, se fac anumite greșeli nevinovate. Mulțumesc, are cuvântul domnul Viegas, un minut. Registrăm de importanție du Este importantă combaterea fraudei și a neregulilor, bineînțeles. Orice garantează o bună folosire a fondurilor europene trebuie să fie folosit, precum și toate măsurile care pot uh, Uh, îmbunătăți folosirea veniturilor europene și uh, neregulile uh, au scăzut, chiar dacă nivelul fondului a crescut. Trebuie să se evite tendanța de a da dovadă de senzaționalism, dând impresia că e vorba de activități criminale, fiindcă o mare parte a acestor nereguli nu sunt frauduloase. Dar uh, uh, procesele sunt complexe, procesele de accesare a fondurilor și, într-adevăr, există cauze de, cauze de fraudă, dar aceste cifre trebuie să ne facă să ne gândim cum putem îmbunătăți uh, aspectul administrativ și birocratic. Altfel, uh, Uh, ar fi dacă am avea resurse proprii, iar atunci Uniunea Europeană, ca majoritatea țărilor, uh, ar fi, este victima procesului de globalizare care creează și care înlesne, înlesnesc aceste uh, scheme care permit neplata impozitelor. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Moi. Onorevoli colegi, voi... Dragi colegi, vreau să vă atrag atenția asupra problemei legate de uh, cheltuirea banilor uh, în Sardinia, de pildă. Se comunică uh, cheltuielile de la Fondul Social European, însă există un impact negativ asupra altor regiuni. Se vorbește uh, Uh, despre caracterul personal al datelor care nu pot fi uh, comunicate și în felul acesta se administrează în mod necorespunzător resursele. Totul se termină cu corupția. Acest lucru se întâmplă uh, pe bază locală. Sistemul trebuie schimbat din punct de vedere al corupției și fraudei cu bani europeni Uh, Europa trebuie să își înăsprească controlele mai mult decât uh, o face acum. Domnul Kelly are cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președintă. Suma sumele de bani pierdute în cadrul Uniunii Europene din cauza fraudei reprezintă un scandal. Trebuie să facem mai multe din acest punct de vedere în cadrul Uniunii Europene Trebuie să acordăm o atenție mai mare diferitelor programe operaționale. Raportorul a, s-a referit la 2 miliarde de euro care sunt pierduți în fiecare an datorită fraudei și altor nereguli. Este clar că sancțiunile existente nu sunt uh, suficient de aspre. Poate dacă ar fi fost mai sancțiuni mai, mai importante, am fi combătut mai bine aceste fraude aceste probleme, acest fenomen trebuie să fie mai bine înțeles și dacă vom reuși să facem aceste două lucruri, poate fraudele și neregulile vor scădea. Mulțumesc. Un minut. Doamna Pisiano, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportul Comisiei ne oferă un cadru relativ pozitiv pentru combaterea fraudei, pentru că numărul neregulilor a crescut, însă sumele reale au scăzut. Totuși, colegi, vorbim de cifre eh, mari. Eh, în 2013, eh, 1679 de nereguli în agricultură și în pescuit vreau să spun că nu putem să cheltuim un euro din fondurile uh, Uniunii Europene sau din uh, resurse uh, pentru un comportament ilegal. Deci trebuie să ne axăm mai mult asupra prevenirii. Trebuie să facem un schimb de bune practici se fac uh, foarte uh, multe lucruri bune în uh, Italia împreună cu Olaf-ul. Trebuie să învățăm din experiența altor state membre și să învățăm pe alții. Greșelile trebuie sancționate. Trebuie să întărim legislația europeană în acest sens Există un cartonaș albastru pentru dumneavoastră. Uh, acceptați acest cartonaș? Domnul Vali, 30 de secunde. Da, mulțumesc. Uh, aș vrea să vă întreb dacă realizați că controlul asupra uh, fondurilor structurale se fac de către autoritățile naționale, iar Comisia trebuie să facă alte controle. Dar Guvernul uh, majoritatea guvernamentală din uh, uh, Italia acum știu că vrea să sporească transparența, dar asta încercăm să facem uh, și noi. Vă rog să respectați cele 30 de secunde. Îi mulțumesc uh, domnului uh, Vali, dar aș vrea să subliniez încă o dată faptul că în Italia poate colegul meu nu a realizat acest lucru, dar uh, Italia poate să uh, dea uh, uh, lecții altor state. Avem instituția Colafului, care coordonează toate activitățile menite să combată frauda. S-a făcut mult, se mai poate face încă mult. Uh, uh, un volum mare de fraudă uh, are loc, însă lucrurile progresează. Am ajuns la finalul uh, procedurii Cash DI. Are cuvântul doamna comisar Gheorgheva. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru observațiile făcute. Avem o datorie față de cetățeni și anume de a folosi cu chipzuință banii cetățenilor și de a fi și a da socoteală pentru fiecare bănuț frauda a scăzut la nivelul cheltuielilor. A ajuns la 0,19% față de 0,21% anul trecut. Dar 0,19% este deja prea mult. Orice este peste 0 este prea mult și trebuie să nu precupețim niciun efort pentru a dezbăra proiectul european de acest rău. S-a spus că um, conturile nu au fost semnate, dar au fost uh, semnate în ultimii șapte ani anual de către Curtea de Conturi. Cu toate acestea avem un nivel ridicat, prea ridicat, nivel al erorilor de 0,7%, care depășește gradul de toleranță de 0,2%. Uh, iar uh, Curtea de Conturi ne-a spus foarte clar că trebuie să simplificăm regulile. Mulți de dumneavoastră ați făcut referire la acest lucru. Iar simplificarea regulilor uh, nu înseamnă doar că vom avea mai puține erori, ci că în egală măsură vom avea, vom obține adevărată transparență și oamenii pot afla ce, se fac, ce se întâmplă cu banii lor, îi pot urmări, pot urmări fondurile. Dacă situația este prea complicată, nu putem face asta, iar deci noi știm că transparența este prietenul nostru cel mai bun în combaterea fraudei și corupției și a corupției. Iată de ce vreau să subliniez că acesta este motivul pentru care noi considerăm că Parlamentul este partenerul nostru în procesul de simplificare. Avem reguli în CPM, am reușit să, să am, am reușit să complicăm regulile, din păcate, începând cu reguli mai simple, le-am complicat, dar în cadrul CFM, haideți să încercăm să punem bazele transparenței care să ne ajute să folosim banii mai bine și să fim mai răspunzători. Sunt într totul de acord cu cei care au vorbit despre uh, importanța uh, uh, veniturilor, fiindcă acolo tendința este inversă. Frauda a crescut până la 0,29%. Și, bineînțeles, uh, trebuie să luăm în serios acest lucru, fiindcă sunt venituri alocate de țările membre și nu se poate să tolerăm acest, aceste infracțiuni prevenirea e mai bună decât tratamentul. Sunt într totul de acord. E mai bine să prevenim frauda, să prevenim erorile, decât după aceea să le soluționăm. Dar, în egală măsură, trebuie să luăm măsuri în momentul în care au loc uh, cazuri de fraudă. Iar uh, dacă am avea un parchet european care să aibă mandatul potrivit și să poată să aibă în competențele sale și frauda TVA, eficientizându-ne activitatea, nu din potrivă. Și s-a vorbit mult aici despre această idee. Bineînțeles, acest lucru ne-ar ajuta să ocrotim interesele Uniunii Europene. Ce înseamnă, până la urmă, interesul, interesele Uniunii Europene? Înseamnă ocrotirea contribuabililor. Iar pentru asta trebuie să dăm dovadă de credibilitate în propriile noastre activități. Iată de ce OLAF a cerut Comisiei de Supraveghere să analizeze credibilitatea datelor. Este foarte important să putem avea încredere în în datele care ni se oferă. Bine, eu aș monitoriza acest lucru, nu e de datoria mea, ci de datoria Comisiei comis comis de Supraveghere, dar mă interesează rezultatul. Vom mai continua această discuție, evident. Iar uh, nu, nu, nu ne vom opri niciodată și în final vom fi judecați după ce am făcut, nu după ce am spus. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Pirinski are cuvântul în încheiere. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamna președintă. Cred că scopul acestui exercițiu este de a stabili o cooperare funcțională și eficientă între Parlamentul European și Comisia Europeană pentru a combate cu adevărat frauda, pentru a combate neregulile, pentru că eu sunt convins că Doamna Georgieva și Comisia Europeană, în general, își doresc să atingă aceste obiective și aceste eforturi ar trebui să se bucure de sprijinul uh, nostru al tuturor. Sunt de acord cu doamna Gresle când a insistat, insistat asupra importanței datelor statistice și aș dori să vă gândiți, dragi colegi, la următoarele uh, cifre din 1700 de miliarde de euro uh, cheltuieli care au făcut obiectul unor nereguli. 1,34%, el reprezintă 1,34% din cheltuielile totale. Acest lucru înseamnă că mai mult de 98% din cheltuieli au fost făcute în mod corect. În ceea ce privește recuperarea uh, propriilor resurse, 380 de milioane, cred că puteți găsi toate aceste cifre în raport. Deci, 380 uh, de milioane fac obiectul unor nereguli, 1,86% din totalul propriilor uh, resurse. În plus, în anul 2013, valoarea neregulilor a scăzut cu 30% față de anul do- 2000, până la față de 2012 și frauda, valoarea fraudelor a scăzut cu 21%. Este adevărat că numărul de nereguli a crescut, ceea ce înseamnă că trebuie să acordăm, să le acordăm în continuare atenția necesară. Însă, dragi colegi, nu cred că ne ajută dacă adoptăm o poziție ipocrită. Nu așa vom putea proteja cât mai bine interesele financiare ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dezbaterea s-a închis. Votul va avea loc uh, mâine. Trecem acum uh, la următorul punct uh, declarația Consiliului și a Comisiei uh, privind uh, conferința la nivel înalt privind Ebola din 3 martie. Și am să dau cuvântul în numele Consiliului.